Euh, je vous propose de commencer notre... Euh, Bună dimineața tuturor, vă propun să ne reluăm sesiunea. Donc, euh, l'adoption. Și începem cu adoptarea ordinii de zi. Dacă toată lumea este de acord, considerăm ca, că ordinea de zi a fost adoptată. Haideți, vă rog, să trecem acum la următorul punct, comunicările președintelui. Vă urez tuturor bun venit. Sper că ați putut profita de vacanță. Așa cum ați putut vedea în ultimele zile, situația din Libia a evoluat foarte mult pe teren. Forțele, europe, forțele uh, alianței controlează practic toată capitala. Regimului Gaddafi a fost răsturnat, dar liderul încă nu a fost găsit și în continuare poate să uh, aibă o influență nocivă. Pe 1 septembrie la Paris va avea loc următoarea conferință pentru uh, ajutarea Libiei și vom discuta despre toate aceste aspecte cu noul reprezentant special al Uniunii Europene pentru uh, Sudul Mediteranei în cursul audierii dumnealui ce va avea loc în această după-amiază. Domnul Leon mi-a spus că era dispus să răspundă la întrebări foarte precise despre Libia și despre Siria. Stimați colegi, vă rog așadar să vă păstrați uh, toate uh, intervențiile pe aceste teme pentru audierea care la loc în această după cu domnul Bernardino Leon în cadrul audierii dumnealui. Următorul punct al ordinii de zi aprobarea proceselor verbale a reuniunilor noastre din 24-25 mai, 6 iunie, 15-16 iunie, 21 și 27 iunie. Dacă nu are nimeni nicio obiecție, aceste procese verbale sunt adoptate. Trecem acum la punctul 4 de pe ordinea de zi. Situația punerii în aplicare a strategiei UE pentru Asia Centrală. Raportor este doamna Kill Nielsen. În Asia Centrală există un grup de țări cu un foarte mare potențial de dezvoltare, țări care sunt foarte bogate în resurse naturale, dar care se confruntă cu provocări la, în ce privește democrația și buna guvernanță. Vă reamintesc că inițiativa pe care a luat-o comisia noastră recent, în luna aprilie, mai mulți apărători ai drepturilor omului uh, au venit uh, și au discutat cu membrii comisiei noastre înainte ca delegația comisiei noastre să meargă să viziteze Uzbekistanul și Turkmenistanul. În luna mai am discutat despre chestiuni legate de geostrategie, energie, apă și statul de drept. Aceste inițiative stau la baza raportului doamnei Kill Nielsen, pe care îl vom discuta astăzi. Prin urmare, îi dau cuvântul doamnei raportor. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Așa cum știți cu toții, din anul 2007 a fost elaborată o strategie a Uniunii Europene pentru Asia Centrală. Aceasta este pusă în aplicare Așa cum am explicat în expunerea de motive pe care bănuiesc că ați citit-o, Uniunea Europeană a luat mai multe inițiative, a lansat mai multe programe și există și realizări concrete. Nu insist mult asupra acestui punct, dar am considerat că acest raport era necesar deoarece trebuie să regândim strategia din această regiune, ținând cont de limitele pe care le-am constatat pentru uh, această strategie. Și, bineînțeles, uh, pentru a lua în considerare modificările care au avut loc recent pe plan mondial. Acest raport abordă tema, abordează, mă scuzați, tema strategiei noastre în Asia Centrală. Mai multe priorități au fost uh, definite în documentul inițial. Pot să le reamintesc uh, pe scurt, bună guvernanță, democratizare, educație și formare, comerț și investiții, dezvoltare economică, transport și energie, protecția mediului, gestionarea apei, lupta împotriva amenințărilor uh, comune și dialogul intercultural. într-un asemenea raport nu puteam să uh, vorbesc în detaliu despre toate aceste puncte. Și atunci mi s-a părut mult mai interesant să vorbesc despre uh, provocările uh, care ne așteaptă pe viitor și am vrut să vorbesc mai mult despre drepturile omului, apă și energie și securitate regională. Veți constata că în raportul meu aceste trei puncte sunt uh, uh, abordate în felul următor. Există doi piloni care mi se par uh, uh, foarte importanți. Securitatea uh, umană și dezvoltarea regională. Securitatea este prioritară în ochii mei și credem că ar trebui să fie o, o uh, condiție citată în absolut toate acordurile pe care le semnăm cu țările din această regiune și nu numai cu cele din această regiune. Recent uh, au fost evocate țările arabe și am putut să vedem cu toții că evoluțiile din țările arabe trebuie să ne facă să ne regândim prioritățile și uh, modul în care acționăm. Cel de-al doilea pilon, cooperarea regională și dezvoltarea regională. Știm cu toții că în această regiune există mai multe provocări, mai ales lupta împotriva traficului de droguri, traficului de arme, traficului de ființe umane, terorismul, conflictele din cauza gestionării apei și a resurselor naturale, toate aceste provocări nu pot să fie uh, rezolvate dacă nu există uh, uh, înțelegere și cooperare între țările din regiune. Deocamdată a, am constatat eu și colegii care ne-am de, am făcut deplasarea uh, în aceste țări, deci deocamdată aceste țări nu țin neapărat să uh, aibă o abordare regională a acestor uh, provocări comune e de vină istoria, dar nu numai. În acest raport am mai afirmat faptul că avem nevoie de o abordare uh, individualizată pentru fiecare dintre cele cinci țări. Pentru că trebuie să ținem cont de uh, specificitățile și nevoile fiecarei țări. O să mai revin asupra acestui punct. Este prima oară când vorbesc despre acest raport și aștept uh, sugestii și observații din partea colegilor și sper să putem să colaborăm bine împreună. Acum aș vrea să vă mai spun câteva cuvinte despre uh, uh forma în care se prezintă acest raport. Există două greșeli de traducere, mai ales în versiunea limba franceză, de exemplu, aliniatul numărul 3. Noi n-am spus că uh, ONG-urile și actorii societății civile trebuie să se implice. Noi vorbim despre ONG-uri care sunt actorii societății civile, deci este o greșeală de traducere din engleză în franceză. De asemenea, o altă greșeală în ce privește Uzbekistanul și data la care au fost ridicate sancțiunile. Am spus că ținem cont de concluziile Consiliului din octombrie 2009 și nu 2010, așa cum apare în versiunea în limba franceză. Deci ați putut să vedeți că am vorbit foarte mult despre uh, securitatea populației din regiune și am formulat o propunere astfel încât rolul Parlamentului European să fie unul mai pregnant și de asemenea, pentru ca noi, Parlamentul European, să putem să colaborăm mai de aproape cu parlamentele naționale din aceste țări, să încercăm să stimulăm cooperarea regională. În ce privește securitatea persoanelor, din motive de vacanță sau știu eu din ce alte motive, există anumite aliniate care nu au fost încă traduse. Și atunci eu am depus niște amendamente și sper să mai fie și alte amendamente. Contez mult pe colegi pentru ca acest raport să fie îmbunătățit și, cum spuneam, și eu deja vreau să depun mai multe amendamente. Președinta, Vă mulțumim, doamnă raportor. Am notat rectificările pe care ni le-ați semnalat. Acum dau cuvântul raportorilor din umbră. Din partea PPE-ului, doamna Vaderec o înlocuiește pe doamna Jegel. Aveți cuvântul. Good morning, dear colleagues. Bună dimineața, dragi colegi! Așa cum am fost deja informată și eu trebuie să vă informez pe dumneavoastră, doamna Iegle este astăzi într-o delegație oficială împreună cu Comisia Agri, de aceea nu poate fi prezentă astăzi alături de noi. Eu voi vorbi în numele său și voi prezenta punctele sale cele mai importante referitoare la acest uh, raport de proiect. Proiect de raport. Nu voi vorbi numai în numele doamnei Iegle, ci și în nume propriu, pentru că părerile noastre sunt aceleași. Eu am călătorit către țări din Asia Centrală de multe ori și amândouă știm foarte bine cum stau lucrurile acolo. În primul rând am dorit să mulțumim doamnei Kiel Nielsen pentru acest proiect și pentru eforturile uh, făcute în această regiune, chiar și în timpul perioadei de vară. Pentru noi este esențial să subliniem importanța statelor din Asia Centrală pentru Uniunea Europeană și să explicăm care sunt motivele pentru care ne dorim o cooperare intensă. Țările din Asia Centrală sunt vecine cu vecinii noștri. Aceasta reprezintă o apropiere geografică. Uniunea Europeană trebuie să-și ofere asistență pentru procesul de democratizare, pentru statul de drept și respectarea drepturilor umane. De asemenea, doamna Iegle dorește să menționeze faptul că dezvoltarea democratică și economică sunt interconectate și complementare. În ceea ce privește siguranța strategică, proximitatea cu Afganistanul, radicalismul religios, toate aceste aspecte nu ar trebui să fie neglijate în regiune. Și ținând cont de aceste argumente, trebuie să cooperăm pentru că este în interesul nostru reciproc. De asemenea, împărtășim uh, idealul domnei Kiel Nielsen că prezența Uniunii reprezentanților Uniunii Europene la fața locului este esențială. Domnul Morel, uh, prezența acestuia și uh, activitatea sa este foarte importantă. În al doilea rând, sprijinim ideea unor uh, întâlniri interparlamentare în zonă și suntem convinși că cooperarea în chestiuni de gestionarea apei sunt, este absolut necesară. Uniunea Europeană ar trebui să fie un gen de mediator sau facilitator pe această temă. Aspectele noastre principale. Dorim să adăugăm următoarele puncte la proiectul de raport. Doamna Iegle propune un capitol privind dezvoltarea economică care să includă sprijinul pentru relații economice consolidate în contextul global, astfel încât să se reducă sărăcia și să sporească nivelul de trai. Prin diversificarea furnizorilor de um, sursă de energie pentru Europa, de asemenea diversificarea partenerilor comerciali, cooperare în ceea ce privește proiectele de infrastructură, crearea unui mediu de afaceri prietenos cu IMM-urile și susținerea femeilor. De asemenea, această creștere economică consolidată ar fi o cheie către niște relații economice mai apropiate. Dorim ca această cooperare să se intensifice și pe proiectele educaționale, Schimburi educaționale de studenți și profesori ar fi o variantă. Doamna Iegle apreciază activitatea fundațiilor de acolo pentru că ele ajută la dezvoltarea economică. Din punctul nostru de vedere, guvernele țărilor din regiune trebuie să continue implementarea proiectelor politice. Uniunea Europeană este implicată în uh, evaluarea acestor procese, ținând cont de faptul că și pașii mici sunt foarte importanți. În fine, noi suntem conștienți de faptul că procesul de democratizare și dezvoltarea socioeconomică în Asia Centrală abia au început și că mai Trebuie străbătut în continuare un drum lung. Progresul în aceste domenii și în aceste zone nu poate să fie comparat în mod direct cu Uniunea Europeană și chiar și pașii mici pe direcția cea bună trebuie să fie apreciați în mod corespunzător. În plus, este foarte important ca Uniunea Europeană să se implice activ în regiunea Asiei Centrale. Numai angajamentul și implicarea pot ajuta dezvoltarea. Vă mulțumesc! Euh, Vă mulțumesc, doamnă Vedere. Acum dau cuvântul domnului Zvoboda, care este raportor din umbră pentru uh, grupul socialiștilor și democraților. Vă mulțumesc. În primul rând doresc să îi mulțumesc raportoarei pentru activitatea pe care a făcut-o și pentru modul serios în care a lucrat și pentru raportul foarte detaliat pe care îl avem acum în față. Aș dori să menționez câteva puncte care um, merită să fie subliniate și nu vreau să fac o critică generală, ci cred că pe marginea acestor puncte mai trebuie lucrat. Raportoarea a atras atenția asupra faptului că nu este vorba despre a face un raport despre o regiune, ci despre strategia europeană cu referire la regiunea respectivă. Și acest lucru ar trebui să fie în prim plan. Interesele noastre sunt uh, diverse și cred că în cazul acestui raport, chiar dacă nu va fi de toată populația europeană, ar trebui să subliniem încă o dată care sunt interesele noastre în această regiune și să subliniem de ce trebuie să ne implicăm în această regiune. De exemplu, energia. Cred că ar trebui să subliniem mai puternic acest aspect, pentru că resursele energetice nu în sens imperialistic, ci în sensul dezvoltării economice, sunt foarte importante și trebuie să știm că două alte state mari își au și ele interesele în zonă. Și dacă nu ne anunțăm interesele la timp, atunci um, s-ar putea să avem probleme sau să uh, devenim dependenți de aceste surse de energie trecând prin intermediul altor state. În al treilea rând, siguranța, securitatea. Acesta este un interes cuprinzător pe care îl avem în zonă. Nu trebuie să uităm că această regiune sau anumite state din această regiune se găsesc foarte aproape de Afganistan. Și pentru a obține stabilitate în această zonă, oricum s-ar putea obține aceasta, trebuie să ne implicăm și este foarte important să cooperăm în mod corespunzător cu regiunea respectivă. Un alt aspect important este traficul cu droguri traficul cu droguri, fluxurile de droguri, dacă pe acestea dorim să le controlăm, atunci este cât se poate de important să cooperăm cu statele respective pe acest domeniu. Deci, cred că unele dintre punctele care sunt importante pentru noi, europenii, ar trebui să fie subliniate mai mult. Și în acest context trebuie să ne gândim și la interesul nostru de mai multă democrație și respectarea drepturilor omului, pentru că fără democrație și fără un progres pe drumul democrației și dau dreptate colegei mele, sigur că nu putem face o comparație directă cu țările europene, pentru că aici tradiția este alta. Însă, fără progrese pe această direcție, democrație și drepturile omului, fără a se atinge o stabilitate politică rezonabilă, siguranța în regiunea aceasta nu va putea fi prezervată. Și acest lucru este foarte important. Deci noi trebuie să abordăm mereu și acest aspect. Sigur că va fi un dialog dificil, am observat acest lucru în vizitele noastre, însă nu este imposibil. Nu este imposibil nici cu Uzbekistanul, unde am observat niște progrese. Cu Turkmenistanul este, Turkmenistanul este ceva mai dificil, însă trebuie să insistăm și să continuăm ne-a arătat acest lucru vizita noastră. Avem nevoie de mai mult angajament, trebuie să cooperăm cât mai bine, trebuie să avem o strategie bună, dar nu putem să o avem dacă nu suntem prezenți mereu acolo. Reprezentantul nostru uh, călătorește dintr-o țară în alta anunțând care sunt interesele noastre, însă acest lucru nu este suficient. Ar fi bine să avem o prezență mai susținută în această regiune, vom avea un nou reprezentant și ar fi bine să-l invităm în fața comisiei noastre pentru a discuta cu el toate aspectele care ne interesează. poate chiar înainte de a vota acest raport la plenară, pentru că noi dorim să subliniem cât de importantă este această regiune pentru noi. Doresc să mai abordez un punct, și anume punctul 18. Cred că aici formularea este puțin cam cu prea multe detalii. Este vorba aici despre Belarus, Rusia, aderarea Kazahstanului la Uniunea Vamală constituită de Rusia și Belarus, pentru mine formularea de aici este mult prea pozitivă, mai ales ținându-se cont de faptul că există idei referitoare la aderarea Ucrainei la această Uniune Vamală, ceea ce ar fi dificil pentru Uniunea Europeană. Deci putem lua notă de aceste lucruri, însă cred că nu ar trebui să privim lucrurile pozitiv sau nu în această măsură. După cum spuneam, această cooperare regională în întreaga regiune este foarte importantă. De aceea, această Uniune Vamală, pe aceasta eu o privesc mai degrabă cu un ochi critic. Pentru că cooperarea regională în regiunea respectivă este foarte importantă, așa cum a subliniat și colega Kiel Nielsen. Filozofia politică a multora dintre conducerile acestor țări trebuie să includă acest factor al cooperării regionale în Asia Centrală, care este foarte importantă. Acestea sunt însă numai amănunte. Noi vom înainta amendamentele noastre și cred că lucrurile merg pe direcția cea bună, însă mai trebuie de câteva aspecte pe care eu le-am considerat importante. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Svoboda. Doamna Nicolai, Doriți dumneavoastră să luați cuvântul în numele grupului ALDE? Mulțumesc, uh, doamnă președinte, și eu doresc să mă alătur uh, celor care o felicită pentru raportoarea pentru problemele adresate în acest uh, document, în special pentru modul în care și-a conceput declarația explicativă a raportului Totuși, direcția generală a acestui raport considerăm că trebuie axată pe cooperarea cu statele Asiei Centrale și pe mai multă implicare activă a UE, care nu își poate permite în acest moment să uh, rămână inactiv în această regiune. Problema principală a acestui raport este că titlul său este legat de implementarea strategiei UE, dar cere mai mult de la țările din regiune decât de la Uniunea Europeană în sine Deși există probleme și toți suntem conștienți de acest lucru, trebuie să fim siguri că limbajul pe care îl folosim este unul obiectiv, care este menit să privilegieze cooperarea. Uh, sunt de acord că este nevoie să menționăm problemele existente în zonă, pe care marea majoritatea noastră le cunoaștem, sunt de acord că trebuie să le criticăm, dar uh, nu sunt de acord că trebuie să facem acest lucru în calitate de observator uh, neutru și cumva exterior. Uh, noi suntem în postura de a da lecții comunității internaționale, dar aceste lecții trebuie receptate și active în zonă. Nu trebuie să rămână doar documente programatice și de tip academic de pildă recitalul b face referire la probleme mod, problemele din zonă într un mod exacerbat și cred că este locul unei formulări mult mai constructive. În continuare, cred că este nevoie să precizăm în acest document o strategie pentru Uniunea Europeană și nu uh, o listă de cumpărături pentru ceea ce dorim uh, ca statele din regiune să facă peste noapte sau în timp. Trebuie să fim conștienți că suntem în fața unor modele istorice și culturale total uh, diferite. Paragraful 1 al raportului considerăm că trebuie schimbat în mod semnificativ. Uh, nu putem uh, și nu ne putem permite să așteptăm ca totul în această zonă să se schimbe de la sine. Apreciez de asemenea ideile paragrafelor 4 și 6 ca fiind binevenite dar în spiritul acestor idei este nevoie de mai multă implicare în zonă de misiuni uh, permanente de deschiderea cât mai multor uh, canale de dialog și cred că un canal de dialog esențial este dialogul parlamentar și salut această propunere făcută în raport. Uh, trebuie însă să fim conștienți și de ce putem oferi partenerilor asiatici. Cred că lipsește din raport o secțiune legată de promovarea schimburilor comerciale și a unor uh, cooperări economice. Uh, chestiunile care țin de energie sunt uh, foarte importante pentru că am certitudinea că strategia noastră energetică va trebui să țină cont și de această regiune. Mențiunile din paragraful 11, de pildă, sunt binevenite, dar nu are mai mult de a face cu schimburile economice decât cu probleme de mediu. Uh, trebuie însă să fim realiști și să recunoaștem că felul în care putem deschide Asia Centrală către valori europene este uh, cooperarea economică și implicarea noastră activă. Dacă ținem și privilegiem modelul democratic european, trebuie să avem și forța și determinarea de a-l implementa inclusiv în această regiune. Cred de asemenea că trebuie dezvoltată și secțiunea dedicată securității regionale. Sigur, problema Mării Caspice poate fi menționată, dar și situația securitară din Kurdistan, de pildă, tensiunile legate de situarea regiunii pe uh, situată între marile puteri sau chiar implicarea liderilor zonali în uh, procesul de pace afgan. Există, de asemenea, o lipsă de echitate între secțiunile dedicate fiecarei țări în parte, Pot menționa paragraful 25 ca fiind uh, unul constructiv, dar cred că poate fi aplicat parțial tuturor țărilor din regiune și nu doar legat de proiecte hidroelectrice, legate de IMM-uri, educație, proiecte de incluziune socială, dezvoltare rurală și așa mai departe. Deci cred că avem nevoie de o strategie care să uh, dimensioneze foarte clar uh, limitele și parametrii implicării noastre în această regiune pentru că am convingerea că fără o implicare a Uniunii Europene în regiune, uh, intențiile bune și ale noastre și ale țărilor din regiune nu pot rămâne decât la stadiul uh, declarativ și cred că trăim un moment istoric în care nu ne mai putem permite să facem uh, acest lucru. Și noi vom depune amendamente și consider că am putea avea un raport care să reprezintă o reală viziune a Uniunii Europene pentru Asia Centrală. Vă mulțumesc! Euh, mulțumesc, doamna Nicolai. Cred că nu mai sunt alți raportori din umbră în sală, nu-l văd pe domnul Tenoc. Deci acum pot să dau cuvântul celorlalți membri și începem cu domnul Siwick. Dziękuję bardzo politice jest tak jak w sporcie. Vă mulțumesc foarte mult. Cred că politica se seamănă foarte mult cu sportul. Wydaje się, że to sprawozdanie pojawia się w bardzo właściwym... Cred că acest raport vine exact la momentul potri... potrivit. Cred că a venit momentul să facem niște generalizări cu privire la politica europeană. De ce este momentul pot, potrivit? Eu mă ocup uh, de raportul privind politica de vecinătate și am avut o serie de întâlniri și o serie de discuții, iar concluzia pe care am tras-o este una cât se poate de E important să construim democrația, să avem grijă de respectarea drepturilor fundamentale care reprezintă fundația nu doar a Uniunii Europene, ci și a celorlaltor țări. Și mai putem trage o, o lecție, cea pe care o tragem din nordul Africii, fără, și anume, fără democrație, fără drepturile omului, tu, nu avem de-a face decât cu sisteme politice de tranziție, care nu durează. Haideți să ne întoarcem la raport acum. Consider că cele cinci state pe care, despre care discutăm în contextul acesta se aseamănă foarte mult între ele. Au existat aici o serie de aspecte importante care au fost neglijate o lungă perioadă de timp și acum e nevoie de reforme. Nu mai putem uh, proceda ca în trecut, când spuneam, bine, atâta timp cât stabilitatea este garantată în regiune, noi vă vom sprijini în continuare. Nu, această regulă nu se mai aplică în prezent. Trebuie să avem o manieră, o atitudine diferită, trebuie să ne ocupăm de educație, justiție, de drepturile omului trebuie să ne ocupăm de organizațiile sociale și de modul în care totul funcționează, toate aceste domenii funcționează. Deci, ce putem face noi, de fapt? Trebuie să ne asigurăm că în această regiune există o politică coerentă care este într-adevăr uh, implementată. Nu, implementată. Nu spun că trebuie să pregătim o politică de vecinătate pentru această regiune, dar cred că putem să facem tot ce ne stă în putință pentru a arăta care sunt caracteristicile comune ale tuturor statelor din regiune. Cred că raportul uh, ar putea să se, să se axeze în special asupra acestor caracteristici comune și amendamentele noastre vor face o propunere în acest sens. Da, suntem de acord, această regiune este foarte importantă la nivel uh, mondial în momentul de față. Vedem aici uh, o întrunire a tuturor intereselor uh, marilor actori la nivel mondial. Mă refer la China, Rusia și Uniunea Europeană. Și tocmai aceasta fiind condiția, situația, nu ne putem permite să ascundem sub preș toate lucrurile care nu merg bine în zonă. Și dați-mi voie să, să fac referire și la un aspect mai tehnic. Raportul uh, se, axează se axează pe state individuale. Se prezintă aici în raport o serie de concluzii care sunt justificate, însă uneori trebuie să recunoaștem aceste concluzii sunt oarecum superficiale. Împreună cu colegii mei am uh, lucrat asupra unui raport care vizează Turkmenistanul. Acolo avem de-a face cu prezentarea unei situații cât se poate de uh, detaliate. Ne-am întâlnit cu reprezentanții unei serii largi de organizații în pre- în, înainte de a pregăti acest raport cu privire la Turkmenistan. Deci, prin urmare, cred că am putea să folosim în elaborarea acestui raport, ne-am putea referi în, în uh, acest raport și la celelalte rapoarte pe care le-am creat deja. Mulțumesc acum are cuvântul domnul Peterle. Eh, Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i mulțumesc, doamnei raportor pentru pozițiile cât se poate de clare pe care ni le-a prezentat. Aceste poziții se bazează pe o analiză solidă a situației. Asia Centrală, pe care o cunosc bine, nu este o destinație turistică pentru Uniunea Europeană, ci este o destinație strategică toate statele din Asia Centrală care nu prea vor să colaboreze unele cu celelalte au caracteristici comune și anume perioada de tranziție după destrămarea URSS-ului încă nu a trecut și tocmai această perioadă de tranziție care continuă generează o serie de situații care trebuie să fie discutate și înțelese în detaliu. Da, într-adevăr, trebuie să, să se lupte pentru stabilitate, însă în cadrul, într-un cadru democratic. Și cadrul acesta democratic trebuie să fie aspirația finală. Din punctul meu de vedere, statele din uh, Asia Centrală uh, pot reprezenta o, o situație mai dificilă pentru noi decât uh, statele din uh, nordul Africii. Într-adevăr, Uniunea Europeană trebuie să se implice în uh, ceea ce privește dezvoltarea democratică a statelor din zonă. Asta pentru a evita apariția unor situații uh, foarte problematice pe viitor. Cred că după patru ani de la demararea acestei strategii, strategia în sine trebuie să fie evaluată și mă bucur să văd că în raport se pune accent tocmai pe această evaluare a strategiei UE Asia Centrală. Cred că este absolut necesar să avem reprezentanți în toate statele din uh, Asia Centrală. Bineînțeles, acest acești reprezentanți ar trebui să fie ajutați cu echipamente și personal pentru a-și duce la, la final uh, responsabilitatea. De asemenea, important este crearea unui forum parlamentar cu statele din zonă. Acum vreau să vă întreb dacă această inițiativă este doar a noastră sau a fost deja discutată cu parlamentele din zonă. Știu personal că dialogul este absolut esențial atunci când vine vorba de aceste state din Asia Centrală. Dar, pe ansamblu, forumul este cât se poate de important pentru mine, forumul parlamentar. Domnul Chelam. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Cred că acest raport vine la momentul potrivit și este foarte bun din punct, punctul de vedere al conținutului. Dacă tot vorbim despre a, strategia UE pentru Asia Centrală, trebuie să recunosc că sunt de acord cu colegul uh, Svoboda. Trebuie să spunem de la bun început care sunt motivele pentru care suntem interesați de aceste, această zonă. Bineînțeles că există aspectele legate de energie, securitate, etc. Energia este deosebit de importantă pentru mine. Dar, din păcate, acest, această problemă a gazelor naturale și a petrolului nu este suficient de bine tratată în acest uh, raport. Din punctul meu de vedere, ar trebui să punem mai mult accent pe ea. În al doilea rând, uh, este importantă relația dintre aceste state și Afganistanul. Dacă totul se va încheia cu bine, atunci Afganistanul va avea un rol important nu doar din punct de vedere strategic, ci și din punct de vedere economic, economic și social în ceea ce privește dezvoltarea acestei regiuni. Prin urmare, ar trebui să acordăm mai multă atenție și acestui aspect. O a treia problemă este cea legată de coordonarea eforturilor UE cu a eforturilor altor actori internaționali, precum SUA. Există o serie de interese strategice importante concentrate în această regiune. Mă refer la Rusia, interesele Rusiei, la interesele Chinei și tocmai de aceea cred că avem nevoie de o strategie care să ne ajute să facem față acestei situații. Trebuie să stabilim care sunt posibilitățile de coordonare a eforturilor noastre. Cred că inițiativele Germaniei sunt uh, deosebit de importante în acest context. S-au, s-au făcut eforturi susținute pentru apropierea statelor din zonă de Uniunea Europeană. Uh, consider că raportorul a prezentat foarte bine abordarea Uniunii Europene. În articolul 21, acolo se spune că cooperarea politică trebuie să meargă mână în mână cu cooperarea socială. Trebuie să se demareze eforturi susținute pentru punerea în aplicare a tuturor valorilor și principiilor. În articolul 29 deplângem uh, situația uh, sau închiderea biroului Human Rights Watch din Tashkent. Cred că trebuie să fim mult mai vehemenți când vine vorba de acest punct. Dar, pe ansamblu, trebuie să recunosc că sunt uh, de acord că Uniunea Europeană trebuie să-și asume un angajament veritabil în regiune. Regiunea în sine ne interesează din diferite motive, însă uh, Contribuția Uniunii Europene la dezvoltarea statului de drept, a democrației și a drepturilor omului în regiune va fi deci decisivă. Nu cred că există vreun alt uh, actor internațional care își poate asuma uh, rolul de lider în acest sens. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Kellam. Acum vreau să dau cuvântul domnului Fredesen din partea Serviciului European de Acțiune Externă. Um. Mulțumesc, doamnă președinte. Noi salutăm uh, proiectul de rezoluție privind strategia Uniunii Europene în Asia Centrală. Ne se pare o contribuție importantă care a venit la timp și care se potrivește foarte bine cu revizuirea strategiei pe care o vom face și noi împreună cu Consiliul din 2007 până acum multe lucruri s-au uh, întâmplat în relațiile cu Asia Centrală și trebuie să fim atenți atunci când evaluăm aceste relații, pentru că acestea nu sunt țări candidate care să facă parte din politica de vecinătate, unde asistența noastră este ceva mai mare, mai susținută. Avem resurse limitate și uh, ele au fost sporite în uh, scurt timp pentru a ne spori rolul în Asia Centrală. De la începutul anului 2007, strategia a fost consolidată tot mai mult, iar Uniunea Europeană este tot mai implicată în această regiune. Există și documente care au fost uh, emise în anii trecuți și care sunt importante. În primul rând, după cum bine știți, există un dialog consolidat între Uniunea Europeană și țările din Asia Centrală la, nivelul, uh, la nivel ministerial. Astfel se discută puncte importante, precum ar fi managementul apelor, care reprezintă un punct important în regiune. Dar există și dialoguri pe teme precum respectarea drepturilor omului, un aspect care este foarte dificil și cred că toți uh, actorii internaționali care sunt implicați uh, pe drepturile omului știu că Uniunea Europeană face o treabă bună și că este foarte implicată. Noi trebuie să continuăm expertiza în zonă pentru a ajuta țările din regiune pe drumul de reformă și în procesul de reformă și, de asemenea, uh, trebuie să intensificăm cooperarea. În ceea ce privește energia, trebuie să ne implicăm în continuare, um, mai ales în ceea ce privește conducta din Marea Caspică și um, această implicare a noastră este dovedită și de prezența domnului Barroso în regiune anul acesta mai devreme. Angajamentul nostru a sporit în regiune. Noi uh, am inițiat un dialog pe managementul apei cu toate țările din regiune, pentru că dorim să îmbunătățim politicile interne de managementul apelor și să venim cu expertiză pentru a îmbunătăți situația din zonă. Și în ceea ce privește educația, ne-am implicat, aceasta este o zonă foarte importantă. Tot mai mulți studenți uh, din regiune sunt invitați către Europa în cadrul programelor de schimb în ceea ce privește combaterea traficului de droguri, am inițiat programe, programe de top, care să combată traficul de droguri și de asemenea dorim să avem eforturi mai coordonate pe acest domeniu în zonă. Mandatul uh, Băncii de Investiții a fost extins asupra acestei regiuni. Se dorește crearea unei noi facilități de investiții prin intermediul Băncii de Investiții în această regiune. Am reușit să formăm delegații în Kyrgyzstan și Uzbekistan. Vom avea o um, delegație anul acesta și la Uzbekistan, la Tashkent. În Turkmenistan nu am reușit să facem încă acest lucru, există oarecare întârziere, dar sperăm ca pe viitor să recuperăm acest deficit. Eh, la Kyrgyzstan, anul trecut, eh, Uniunea Europeană s-a implicat tot mai mult, acesta reprezintă un exemplu bun, pentru că după ce criza s-a declanșat în aprilie anul trecut, reprezentantul nostru special, domnul Morel, eh, a inițiat o cooperare consolidată între Uniunea Europeană, OSCE și țara din regiunea respectivă, s-a oferit asistență umanitară, um, făcându-se uz de instrumentul pentru stabilitate, s-a dorit reformarea Constituției, mass media, s-a organizat un referendum, s-au organizat alegeri parlamentare și, de asemenea, vom asista și la um, alegerile prezidențiale care urmează a fi organizate. Acest lucru a dus la um, o dezvoltare mai susținută la nivel social și economic. De asemenea, în zonă trebuie să mai facem foarte multe lucruri, cooperarea cu această regiune trebuie consolidată și situația drepturilor omului ne îngrijorează la modul general, deci trebuie să vedem cum putem să facem mai multe eforturi în zonă și să ne implicăm mai mult, pentru că este o regiune foarte importantă pentru noi. Trebuie să promovăm societatea civilă, pentru că numai cu implicarea acesteia se poate ajunge la o stabilitate pe termen lung și la dezvoltare în regiune. Uniunea Europeană trebuie să fie mai prezentă în regiune pentru că numai în felul acesta putem transmite valorile europene în zona respectivă. După cum s-a menționat, ne aflăm în procesul de a finaliza um, transmiterea, trimiterea de delegații în regiune, pentru că în felul acesta Uniunea Europeană va deveni mai vizibilă în regiune, lucru care în prezent ne lipsește. Promovăm de asemenea programe europene care uh, sunt de interes pentru noi avem resurse financiare limitate uh, disponibile pentru regiune. Acesta a fost bugetul 2007-2013, cam 750 de milioane de euro. Um, Trebuie să cooperăm însă în continuare și să vedem cum putem aloca mai multe resurse financiare. Aceste resurse limitate uh, ne-au permis să ne concentrăm numai asupra unor sectoare esențiale, însă reducerea sărăciei rămâne un, o prioritate pentru noi. Kyrgyzstanul uh, este în continuare un beneficiar principal pentru, din, al resurselor financiare din partea Uniunii Europene. Noi dorim să promovăm cooperarea regională, mai ales în ceea ce privește managementul la frontiere, lupta împotriva traficului de droguri și gestionarea apei. Uh, continuăm să facem eforturi pe acest drum, să ținem cont de nevoile individuale și să promovăm valorile europene. În ceea ce privește Kazahstanul, tocmai am uh, deschis negocierile privind un parteneriat, uh, un acord de parteneriat uh, consolidat în regiune. Aceste programe nu sunt parte a politicii de vecinătate, însă trebuie în continuare să ne dezvoltăm relațiile cu regiunea Asiei Centrale. trebuie să lucrăm cu instrumentele pe care le avem la dispoziție și să ne implicăm tot mai mult pentru că acest lucru este de uh, interesul nostru comun. În fine, un aspect important în ceea ce privește implementarea strategiei, un aspect pozitiv, uh, ținând cont de resursele noastre limitate, uh, important este ca statele Uniunii Europene să se implice și să implementeze anumite aspecte uh, și obiective ale noastre. Uh, de exemplu, statul de drept și implementarea acestuia uh, este susținut de anumite state. De asemenea, există anumite programe care sunt implementate de un consorțiu al state, de state ale Uniunii Europene care uh, oferă și expertiza pe domeniul respectiv. Acestea sunt lucruri pe care am dorit să le vedem uh, concretizate mai des, și anume această implicare individuală a statelor Uniunii Europene. Parlamentul European joacă un rol foarte important uh, în acest sens, în consolidarea relațiilor cu Asia Centrală. Noi salutăm vizitele Parlamentului European în regiune și salutăm proiectul de rezoluție care reprezintă un progres important și o informație importantă pentru revizuirea noastră viitoare. Vă mulțumim, domnule Fredexen. Acum îi dau cuvântul doamnei Kil, Nielsen dacă dorește să tragă concluziile. Am să fiu foarte succintă. Vreau să spun mulțumesc tuturor colegilor care au luat cuvântul. Am notat uh, observațiile și sugestiile dumnealor, care îmi, vom, îmi vor permite să îmbunătățesc acest raport. Vreau să fac câteva precizări. Mă bucur să constat că suntem cu toții de acord că respectarea drepturilor omului în regiune este o prioritate este unul din obiectivele Uniunii Europene în general, dar mă bucur să constat că există un consens în comisia noastră să subliniem mai mult cooperarea, așa cum a, cerut doamna Nicolai. Da, poate că vom putea să reformulăm lucrurile pentru că această cooperare să fie mai lizibilă. Oricum, obiectivul nostru este să consolidăm cooperarea în Asia Centrală și mai ales cooperarea între această regiune și Uniunea Europeană. De asemenea, sunt de acord că anumite puncte trebuie să fie mai bine puse în evidență. Domnul Zvoboda, domnul Peterle au spus că ar trebui să subliniem mai bine care sunt interesele Uniunii Europene în regiune, dar nu am nimic împotrivă uh, să insistăm asupra intereselor noastre în regiune, pentru că ele există. Acum, în ce privește punctele pe care doamna Iegle ar vrea să le vadă în raport, e foarte greu să tot adăugăm alineate noi, pentru că eram obligați să uh, abordăm numai câteva sectoare și nu toate detaliile, mm, cu riscul de uh, a fi ajuns la un rezultat mult prea stufos și puțin lizibil dar mie mi s-a părut deosebit de important să uh, pun în prim plan respectarea drepturilor omului. Și dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în lumea arabă, evenimente evocate de mai mulți uh, colegi, consider că sunt îndreptățite să uh, fac această alegere. În ce privește uh, Serviciul European de Acțiune Externă, domnul Fredriksen a spus în mai multe rânduri că Asia Centrală nu face parte din politica de vecinătate. Da, dar oare aceasta ne împiedică să avem o strategie reală pentru țările din regiune, să știm exact care sunt uh, um, prioritățile noastre? Nu are nicio importanță faptul că țările de acolo nu uh, sunt uh, um, în perimetrul politicii de vecinătate. Deci trebuie să fie foarte clar pentru noi și pentru partenerii noștri din regiune care ne sunt intențiile, care este potențialul de cooperare. Eu cred că trebuie să uh, ne îndepărtăm de această mentalitate, de această uh, uh, de acest mod de a proceda în care ne mulțumeam să uh, asigurăm stabilitatea și pacea în, în regiune, închizând ochii față de ce făceau uh, regimurile la putere acolo. Mi-a fost pusă o întrebare de, cred, domnul Peterle, în ce privește forumul parlamentar. Deocamdată este numai o sugestie din partea mea. Când am vizitat regiunea mi s-a vorbit mult despre lipsa de uh, comunicare, dar oricum, cred că ar fi bine dacă Parlamentul nostru ar face o asemenea propunere, uh, astfel încât să fie creat un forum interparlamentar în Asia Centrală dar precizez faptul că nu este o sugestie care a venit din partea parlamentelor naționale uh, respective, ci este numai o idee a mea. Mulțumim, doamnă să spune doamna președintă. Vreau să vă reamintesc calendarul pentru acest raport. Termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 6 septembrie la prânz. Le vom discuta pe 22 septembrie. Vom vota raportul în timpul reuniunii din 4-5 octombrie și votul în plenară va avea loc în uh, timpul celei de-a doua sesiuni din luna octombrie. Vă mulțumesc! Putem să trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi. Proiectul de aviz pe care comisia noastră trebuie să-l redacteze pentru comisia INTA în ce privește decizia de a extinde acordul de parteneriat și cooperare dintre Comunitatea Europeană și Republica Uzbekistan la comerțul bilateral cu textile. Acest uh, proiect de aviz despre o din Asia Centrală a fost de asemenea redactat de colega noastră Nicole Kill Este o adaptare de ordin tehnic, cel puțin la prima vedere, dar bumbacul și produsele din bumbac care sunt uh, uh, uh, principalul obiect de activitate în această țară, ne îngrijorează oarecum. O rog pe doamna Kil Nielsen să ne dea câteva precizări, dar vreau să vă mai spun câteva lucruri despre procedură. Inițial, se făcea apel la articolul 110 din regulamentul de procedură și atunci comisia noastră nu putea să participe la această rezoluție prin intermediul unui proiect de aviz formal. Însă, comisia INTA azi dimineață a hotărât să redacteze un raport intermediar în baza articolului 81 din regulament. Prin urmare, acum putem să trimitem un proiect de aviz uh, formal și atunci o nouă versiune vă va fi adresată astăzi uh, prin e-mail. Îi dau cuvântul doamnei raportor, așadar, și am să reprecizez calendarul la sfârșit. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Problema muncii forțate a copiilor în sectorul textil ne îngrijorează. Știm că este o practică foarte răspândită. Știm de asemenea că această uh, țară este primul exportator uh, mondial de uh, uh bumbac. Știm că în jur de 2 milioane de elevi sunt obligați să lucreze uh, în plantațiile de bumbac în fiecare an. Există o convenție care a fost uh, semnată de către Uzbekistan, uh, Convenția Organizației Internaționale a Muncii, pentru care interzice munca copiilor, dar din păcate această convenție încă nu este suficient de bine aplicată. În plus, Uzbekistanul refuză uh, vreo uh, vizită din partea delegației tripartite a uh, uh Organizației Internaționale a Muncii. Noi am pus întrebări Serviciului European de Acțiune Externă apropo de uh, pertinența pe care ar avea o extindere a acestui uh, ACP la comerțul bilateral cu textile. Comitetul de experți al uh, OIM-ului la ultima sa reuniune de la Geneva a autorizat o nouă deplasare la uh, fața locului, deci în Uzbekistan, dar uh, autoritățile uh, uzbece au refuzat încă o dată această vizită. Încă de pe data de 10 mai, uh, elevii din uh, școli și din uh, licee au trebuit să muncească în aceste plantații. Ei trebuie să muncească timp de 40 până 45 de zile. Este o perioadă foarte complicată pentru că este și momentul în care se răspândesc produse chimice Uh, în aceste plantații, ei după aceea intră în vacanță și după vacanță trebuie din nou să muncească în plantații. Trebuie să știți că există o adevărată ipocrizie în uh, um, um, Uzbekistan, pentru că pe de o parte ei spun că noi suntem împotriva muncii forțate, a muncii copiilor, dar pe de altă parte fixează niște cote parte pentru fiecare regiune din țară în ce privește producția de bumbac. Și anumiți guvernatori sunt trași la răspundere dacă această producție uh, nu este realizată și ei, sunt trași, ei atunci sunt obligați să aibă din nou recurs la uh, munca elevilor și care se transformă uneori în muncă forțată. Deci, din cauza presiunii pe care o exercită asupra lor uh, uh, guvernul uh, central, aceste practici uh, uh, rămân în continuare valabile. Și să nu uităm faptul că bombacul este vândut uh, la prețuri ridicate de 60-85 de dolari uh, tonă. Mulțumim, doamnă Kiel Nielsen. Acum îi dau cuvântul doamnei Vaidere în numele PP-ului. Mulțumesc. Dragi colegi, permiteți-mi în primul rând să mulțumesc doamnei Kilnielsen pentru munca sa foarte dificilă pe marginea acestui <clears throat> proiect de raport. După cum ați auzit, întânsa a investit foarte multă muncă în aceste aspecte care vizează și drepturile omului, prezentând și o poziție clară, solicitând ca comerțul bilateral între Uzbekistan și Uniunea Europeană să fie suspendat până când uh, observatorii internaționali confirmă că uh, violarea drepturilor <clears throat> lucrătorilor nu mai există în țară. Însă, eu aș dori să subliniez și un alt aspect. În primul rând, Republica Uzbekistanului este partenerul nostru. Noi am semnat un acord de parteneriat și cooperare, iar Uzbekistanul a colaborat cu Uniunea Europeană pe marginea mai multor uh, programe de dezvoltare și asistență din 1996 încoace. Suspendarea cooperării în acest moment ar însemna să ne îndepărtăm de aceștia și să abuzăm de una dint, unul dintre instrumentele noastre de uh, politică soft. Uh, dezvoltările economice și comerciale sunt uh, interconectate. Avem mai multe posibilități de a promova dezvoltarea și democratizarea în Uzbekistan, precum și să promovăm o cooperare consolidată pe marginea altor aspecte, cum ar fi aspecte care vizează siguranța um, și securitatea Uniunii Europene. Trebuie să rămânem un partener care își asumă angajamentele și le păstrează, nu să ne îndepărtăm de acestea. De asemenea, suspendarea relațiilor comerciale ar însemna să introducem niște impedimente, niște limite în aceste relații comerciale, iar viața multor cetățeni uzbekistani depinde de aceste, uh, acest comerț cu uh, bumbacul. Politica uh, noastră nu s-a dovedit a fi cea mai bună tactică internațională. De aceea, cred că ar trebui să ne implicăm mai mult în regiune, mai ales când este vorba des- și despre implicarea unor țări precum China și Rusia, care au o tactică ceva mai prietenoasă. De asemenea, ar trebui să evităm standardele duble, pentru că vedem că există uh, drepturi ale omului care sunt încălcate în Rusia și nu considerăm că acest lucru reprezintă o situație bună, însă nu cerem să suspendăm relațiile comerciale cu Rusia. De asemenea, trebuie să evităm să instruim partenerii noștri fără să le oferim credit pentru ceea ce au realizat deja. Uzbekistanul a înregistrat pași progresivi, a adoptat o legislație de stat care interzice munca forțată a copiilor. Pentru a conchide, cred că trebuie să adoptăm protocolul în sine, să extindem uh, relațiile comerciale asupra comerțului cu textile și să um, implementăm uh, și să așteptăm implementarea tuturor pașilor împotriva uh, muncii forțate a copiilor. Trebuie să monitorizăm continuu ceea ce se întâmplă acolo prin organizații internaționale, precum ar fi OIM sau UNICEF. Și de asemenea trebuie să cooperăm în continuare. Aceasta este părerea mea, vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat. Mulțumim, doamna Vaider. Acum are cuvântul domnul Vigenin în numele grupului socialiștilor și democraților. Mulțumesc, eu voi vorbi în numele președintei noastre, Marina Lenikov, care a trebuit să participe la o altă ședință în acest moment. Este o chestiune dificilă, iar decizia nu va fi una ușoară, însă poziția noastră este că trebuie să fim cât se poate de precauți în decizia pe care o vom lua în calitate de comisie, pentru că nu putem să dăm undă verde pentru semnarea acestui protocol pur și simplu. Trebuie să nu lucrăm cu standarde duble în relațiile noastre cu țările terțe și de asemenea, ținând cont de situația drepturilor omului din Uzbekistan, o decizie specială și munca forțată a copiilor, cred că trebuie să continuăm uh, dialogul cu autoritățile uzbeke. Este important să insistăm ca Uzbekistanul să ofere acces liber uh, la vizitele OIM în regiune, care să poată verifica și uh, stabili care este situația în regiune. Și de asemenea trebuie să vedem care este poziția guvernului uzbek, pentru că ei neagă existența acestei probleme, dar informațiile pe care le avem din regiune ne spun că această problemă persistă, în ciuda faptului că a fost uh, introdusă uh, o interdicție în acest sens. Această chestiune trebuie să fie verificată încă o dată înainte să dăm undă verde pentru semnarea acestui protocol. În al doilea rând, un al doilea lucru despre care noi credem că este important este folosirea apei în producția de bumbac. Este vorba despre utilizarea unei resurse naturale în mod irațional și acest lucru ar trebui să fie discutat cu autoritățile, poate Comisia sau Consiliul ar putea să preia niște inițiative în acest sens, pentru că Cred că ar trebui să se procedeze altfel. asta aceasta este poziția noastră. Mulțumesc, domnul Brock. Eh. Mulțumesc, doamnă președinte, și felicitări pentru activitate. Sunt dezamăgit și nu știam că așa stau lucrurile în ceea ce privește munca forțată a copiilor. De aceea v-aș ruga ca acest studiu al OIM să ne fie transmis și nouă. Pentru că mă interesează foarte mult, consider că este un caz uh, foarte dificil și trebuie să vedem cum vom uh, negocia cu astfel de state și în ceea ce privește relațiile comerciale. Pentru că standardele internaționale trebuie respectate de toate statele cu care colaborăm. Doamnă președinte, aceasta este o chestiune pe care poate ar trebui să o abordăm și independent de situația din Uzbekistan. Poate că ar trebui, în ceea ce privește implementarea drepturilor omului, să obținem o cooperare cu INTA, pentru că în felul acesta să putem dezvolta politici operative în domeniul internațional să vedem cum putem influența aceste politici la nivel internațional. Mi se pare un lucru interesant pentru că dacă se poate să existe un dialog, trebuie să constatăm care sunt întreprinderile din Uniunea Europeană care, ținând cont și conștienți fiind de acest lucru, de faptul că se lucrează cu copii, care întreprinderi din Europa totuși preiau bumbacul respectiv. Deci trebuie să vedem și care este perspectiva consumatorilor, pentru că, până la urmă, consumatorii sunt și întreprinderile care folosesc acest bumbac. Există anumite clauze care vizează drepturile omului, drepturi sociale în acordurile comerciale și de acestea trebuie să ținem cont. Ele trebuie să fie implementate în mod corespunzător. poate am putea să ne gândim și la un raport comun împreună cu INTA privind implementarea operativă a standardelor internaționale. Poate că ar putea să fie o idee la care să ne gândim. Vă mulțumesc! Merci, Monsieur Brock. Vă mulțumesc, domnule Brock. Da, acest raport uh redactat de către Organizația Internațională a Muncii vă va fi trimis prin e-mail și reprezentanții ai UNICEF-ului vor fi prezenți la Parlamentul European în luna septembrie și poate ar fi interesant să avem un schimb de opinie cu dumnealor. Și pentru a mai da un răspuns colegului nostru uh, Elmar Brock, pot să vă asigur că la Comisia INTA se lucrează mult asupra acestor norme și au existat mai multe inițiative în ce privește munca copiilor. Acum dau cuvântul domnului Zvoboda. Uh, vă mulțumesc, doamnă președintă. Pe scurt, uh, nu vreau decât să susțin cele spuse de colegul Brock. Există multe state în care problema muncii copiilor este în continuare una pregnantă. Există și temerea în Uniunea Europeană, în sânul cetățenilor noștri, că nu prea facem nimic pentru a contracara aceste tendințe. E drept, nu putem să facem lucrurile uh, să se schimbe peste noapte. În uh, Uzbekistan ne dăm seama că problema persistă, există acolo o, o, problemă de modul, uh, legată de modul în care putem să controlăm uh, problema. Există familii care își obligă copiii să, să lucreze pe aceste plantații de bombac, iar noi nu putem face nimic împotriva deciziilor familiilor. Însă, în orice caz, cred că trebuie să avem o reuniune comună împreună cu INTA, la care să invităm de asemenea reprezentanți OIM și UNICEF. Munca forțată a copiilor din Uzbekistan ar putea reprezenta un prim motiv al acestei re- reuniuni, însă cred că reuniunea ar trebui să discute uh, Uh, situația existentă în întreaga lume în care uh, probleme de genul acesta în continuare persistă. Da, într-adevăr, putem vorbi despre standardele uh, stipulate în tratatele comerciale și despre modul în care aceste tratate, standarde internaționale pot și n-au fost încă implementate. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnule Zvoboda, dau din nou cuvântul domnului Fredrickson de la Serviciul European de Acțiune Externă child labor. Vă mulțumesc, uh, doamnă președinte. Pe scurt, în ceea ce privește munca copiilor, spuneam deja că în cadrul strategiei Uniunii Europene cu Asia Centrală ne-am asumat responsabilitatea de a discuta până și această problemă a muncii forțate a copiilor. Această problemă se regăsește nu doar în Uzbekistan, ci în întreaga regiune. Da, suntem îngrijorați de faptul că astfel de practici sunt în continuare la ordinea zilei în statele din Asia Centrală. De fapt, am discutat despre această temă în iunie și în iulie la reuniunile de la Bruxelles. Am cerut uh, Uzbekistanului să colaboreze strâns cu UNICEF și cu OIM pe această temă. Suntem încântați de faptul că vreți să invitați la Parlament uh, reprezentanți ai UNICEF-ului, pentru că am înțeles că UNICEF-ul are dreptul de a uh, supraveghea colecta, uh, recoltarea bombacului în Uzbekistan. Prin urmare, reprezentanții Uni- UNICEF-ului au cele mai uh, calde informații cu privire la ceea ce se întâmplă acolo. Dar, într-adevăr, uh, Uzbekistanul își ar uh, a ratificat o serie de tratate internaționale pe tema acestei munci forțate a copiilor. Uh, au fost incluse această interdiție în uh, legislația națională, însă cu toate acestea se pare că uh, această legislație nu a fost efectiv implementată. Și noi nu putem decât să încurajăm autoritățile uzbece să facă lucrul acesta. Uh, în orice caz, vedem că în uh, ultimii ani numărul de copii care au fost folosiți în recoltarea bumbacului în Uzbekistan a, căz- a scăzut, însă nu suficient de mult și tocmai de aceea nu putem decât să exercităm în continuare presiunea asupra guvernului uzbek uh, pentru ca acesta să permită delegațiile internaționale la fața locului. Considerăm că o abordare comprehensivă care să se bazeze pe dialog și pe reformă este esențial pentru ca lucrurile să se schimbe pe viitor. Într-adevăr, multă, o mare parte din asistența tehnică oferită de Uniunea Europeană în zonă se uh, axează pe diversificarea uh, agriculturii practicilor agricole în zona rurală a Uzbekistanului, iar Uzbekistanul s-a uh, arătat dispus să colaboreze cu Uniunea Europeană în ceea ce privește aceste programe care ar putea, într-adevăr, să elimine uh, problema muncii forțate a copiilor. Deci ce putem face noi în continuare? Să putem să exercităm în continuare presiunea asupra autorităților uzbece. Însă lucrul acesta necesită o cooperare strânsă cu aceste autorități, de asemenea cu OIM-ul. Au existat o serie de pași in, în, um, întreprinși în uh, Uzbekistan ca urmare a colaborării cu noi și considerăm că acești pași sunt promițători și trebuie să continuăm pe aceeași uh, formă. Uh, la Mulțumesc. Acum dau din nou cuvântul doamnei Kil Nielsen. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să îi informez pe colegii mei că am fost de mai multe ori la Comisia INTA și am putut să iau cuvântul și să am un schimb de vedere cu colegii de acolo. Deocamdată, dorința nu este de a refuza acest acord și raportorul de la INTA solicită ca rezultatele uh, uh misiunii uh, Organizația Internațională de Muncii să fie publicate înainte de a se pronunța definitiv. Deci, de fapt, noi acum așteptăm rezultatele acestei misiuni din Uzbekistan. În ce privește UNICEF-ul, în Uzbekistan m-am întâlnit cu reprezentanța acestei organizații și am putut să-mi dau seama de felul în care um, muncesc ei la fața locului, uh, cum încearcă să-i ajute pe copii și cum uh, încearcă să um, eficientizeze munca adulților din plantațiile de bumbac, astfel încât uh, um, mâna de lucru uh, juvenilă, copiii, să nu mai uh, fie uh, forțați să lucreze și ei acolo. Uh, deci, cred că putem să colaborăm cu INTA și să facem cu toții ceva uh, împreună pentru a uh, duce la um, dispariția muncii copiilor. S-au făcut deja progrese, de aceea v-am vorbit despre acțiunile UNICEF-ului în regiune, dar cred că este foarte important să nu uh, uh precupățim niciun efort pentru ca în regiune să ajungem la rezultatul final pe care ne-l dorim cu toții și evoc din nou răspunderea guvernului în, tot, în acest dosar care uh, e unul cu două uh, fețe. Pe de o parte spune că a interzis munca copiilor și pe de altă parte uh, exercită presiunea asupra regiunilor uh, pentru ca uh, producția de bumbac să uh, fie cea uh, decisă de sus. Vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru sugestii. Mulțumim, doamnă Kill Nielsen, spune doamna președinte. Vă reamintesc calendarul. Având în vedere termenele pentru raportul principal de la INTA, vă propun data de 6 septembrie la prânz pentru depunerea amendamentelor și vă rog să le depuneți numai în limba engleză Discuția în comisie pe 12 septembrie la Strasburg, votul va avea loc pe 22 septembrie și votul în plenară la sesiunea uh, octombrie 2. Vă propun acum să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume contribuția comisiei noastre la rezoluția comisiei bugete rezoluție care va fi adoptată în cadrul procedurii bugetare pe anul 2012, doamna Muniz ne-a trimis un proiect de aviz pe care îl vom vota la Strasburg pe data de 12 septembrie și care va reflecta mai ales amendamentele la uh, bugetul 2012 pe care le vom vota în această după amiază. Îi dau cuvântul doamnei uh, Muniz pentru 10 minute și apoi raportorilor din umbră doamna Muniz, care nu mă ascultă. Eh, Vă mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer scuze pentru că tocmai discutam despre ultimele puncte în ce privește bugetul. Încă o dată, mulțumesc colegilor pentru cooperare. tuturor celor care uh, și-au adus contribuția la acest raport, care au prezentat amendamente. Și am putut astfel să avem un raport coerent care să ilustreze bine prioritățile noastre politice pe care le-am adoptat în luna mai. Nu am sensit prea mult asupra uh, uh, situației legată de restricțiile bugetare. Vreau numai să vă dau o ultimă informație. S-a ajuns la un compromis în ce privește creșterea bugetului total de numai 1,02% în cifre absolute. Tabelul bugetului pentru Comisia AFET este în documentele dumneavoastră. Vedeți exact cum arată sumele pentru uh, creditele de uh, angajament și creditele de uh, plată. O creștere de 5,2% în ce privește angajamentele și o reducere de 2% în ce privește plățile. Acest lucru corespunde faptului că comisia noastră are noi priorități. De exemplu, în ce privește uh, ajutorul pentru tranziție în țările din sudul Mediteranei. Deci trebuie să împăcăm noile exigențe uh, financiare cu situația de uh, uh, reducere uh, bugetară și de austeritate având în vedere condițiile care trebuie respectate de către Comisia Europeană, care are un cuvânt greu de spus în ce privește sumele totale alocate acestor priorități politice. Eu cred totuși că nu că trebuie să ignorăm poziția uh, Comisiei și să-i cerem să fie mult mai precise în ce privește programele pe termen mediu și pe termen lung. Deci avem toate aceste elemente. Mai puține fonduri, mai multe cheltuieli, nevoia de a uh, favoriza finanțarea politicii externe și uh, desideratele comisiei. Ne dăm seama de faptul că trebuie să cheltuim mai mulți bani în sudul Mediteranei, dar nu trebuie să pierdem din vedere și faptul că Uniunea Europeană își dorește să fie un adevărat actor pe scena mondială. Și angajamentele pe care ne le-am luat în trecut trebuie să fie menținute. Deci nu putem să ne fixăm noi priorități ci în același timp să dăm uitării cele pe care le aveam în trecut, pentru că altfel nu am mai fi credibili. Și nu putem nici să uităm faptul că suntem obligați să facem reduceri bugetare. Există mai multe criterii, cât se poate de obiective, pe care această comisie nu poate decât să le împărtășească și acest lucru se reflectă în amendamente și în lista de vot. În ce privește liniile bugetare, unde comisia noastră trebuie să evalueze care sunt nevoile specifice pentru anumite programe sau proiecte, și care nu fac parte din prioritățile definite în luna mai, ei, pentru aceste linii bugetare trebuie să respectăm sumele uh, din proiectul de buget al Comisiei. Deci noi suntem de acord cu proiectul de buget pe aceste linii bugetare, dar în ce privește liniile bugetare care corespund priorităților uh, comisiei noastre din luna mai, aici trebuie să uh, păstrăm cifrele din 2011, chiar dacă unele dintre ele sunt superioare propunerii din proiectul de buget al comisiei. În unele cazuri, Consiliul a operat și el reduceri pentru că a dorit să folosească banii pentru a finanța noi priorități, ca de exemplu uh, ajutorul acordat țărilor din sudul Mediteranei. cum spuneam, vreau să sprijinim și sume mai mari decât cele propuse de comisie, pentru că doresc să menținem același nivel de finanțare ca în anul 2011. Acum, în ce privește lista de vot, bugetul trebuie să respecte cât mai mult poziția Parlamentului care a fost uh, um, adoptată de plenară și de Comisia AFET. Fac aici mai ales trimitere la nevoia de deschidere uh, față de uh, cerințele Serviciului European de Acțiune uh, Externă. Eu însă m-am ocupat uh, de unele dintre aceste aspecte sau uh, colegi precum domnul Gualtieri s-au uh, consacrat mai mult uh, acestei teme. Totuși, trebuie să vorbim din nou despre foaia de parcurs pentru buna funcționare a Serviciului European de Acțiune Externă. De mai multe ori s-a cerut ca să fie creată o delegație pe lângă țările din Golf și o delegație în Iran. Am pus fonduri în rezervă pentru că în ciuda reducerilor bugetare, ne dorim ca, această, uh, um, ca să existe o marșă suficientă acordată Comisiei Europene, astfel încât aceasta să nu uite uh, cele două inițiative abia menționate, deci cu delegațiile pentru țările din Golf și pentru uh, Iran. Apoi, cum spuneam, la unele linii bugetare care corespund Uh, priorităților Parlamentului nostru. Comisia Europeană a operat uh, uh, diminuări de fonduri, dar noi dorim să le menținem la același nivel ca în anul 2011 și există amendamente în acest sens, dar la unele linii bugetare care pot să pare deosebit de importante pe plan politic, colegii au propus amendamente pentru niște măriri uh, cu totul exagerate și tocmai pentru că sunt exagerate, nu au nicio șansă de a fi acceptate de către Comisia de Bugete. Deci noi trebuie să ne menținem prestigiul și să dăm dovadă de uh, pragmatism atunci când facem propuneri către Comisia de uh, uh Bugete. Pe scurt acum, cum mi-au mai rămas numai 5 minute, vreau să vă uh, explic Uh, în ce constau amendamentele. În primul grup avem amendamentele care doresc să restabilească sumele așa cum erau ele în proiectul de buget, mai ales ajutor pentru uh, uh țările candidate. Și aici amendamentele uh, uh, care doresc sume superioare celor din anul 2011 sunt acceptate, dar noi suntem împotriva amendamentelor care doresc o reducere a acestor sume sub nivelul din anul 2011. Sprijinim apoi amendamentele care, precum ale doamnei, ale amendamentele mele și amendamentele domnului Sala Franca, care cer sume superioare celor hotărâte de Consiliu sunt cele pe care le-am uh, acceptat. În ce privește răspunsul la criză, lupta împotriva riscurilor uh, armelor nucleare și biologice și aici există amendamente pe care le-am acceptat în ce privește uh, sumele alocate. Apoi există amendamente care au suscitat dezbateri, mai ales ajutorul pentru reconstruirea Afganistanului am reluat proiectul comisiei, propunerea comisiei, în, din bugetul pe anul 2011. Ar mai fi un amendament transversal al domnului Arlache și altor deputați care cer o mărire cu 50 de milioane de euro, astfel încât să financeze locuirea culturilor de mac cu alte culturi. Sunt de acord în principiu, dar în această situație de austeritate bugetară, 50 de milioane de euro nu vor fi niciodată acceptați în, uh, de către Comisia de Bugete. Deci este, cum spuneam, o cerință exagerată. Prin urmare, eu propun un alt amendament în care menținem suma din uh, bugetul 2011, care oricum este cu 5 milioane mai mare decât suma propusă de Consiliu. Și încerc să țin cont de motivațiile din amendamentul transversal, deci că este nevoie de aceste fonduri pentru uh, uh, înlocuirea culturilor folosite pentru fabricarea de opium. Deci, același lucru în ce privește cooperarea cu Iranul, Irakul și uh, Yemenul. Reintegrăm în proiectul de buget al Comisiei uh, o sumă care este cu 3 milioane mai mare decât cea pro pro propusă de către Consiliu. Și chiar dacă în anul 2011 pentru Asia Centrală aveam o sumă uh, superioară față de cea din proiectul Comisiei, noi preferăm să o reluăm. În ce privește prioritățile pe care și le-a fixat Comisia noastră, îndeoseb uh, misiunile de observare a alegerilor. Comisia și Consiliul au dorit o reducere de 3 milioane. Parlamentul întotdeauna uh, a sprijinit misiunile de observare a alegerilor și vor avea loc multe alegeri în anul 2012. De aceea, eu cer să existe o sumă cel puțin la fel de mare ca în anul 2011 și atunci sprijinim amendamentele uh, domnului Lamsford și ale raportoare, astfel încât uh, suma să fie menținută. O altă temă controversată este cea a Palestinei. În ocaziile precedente s-a hotărât o reducere cu 100 de milioane de euro față de nivelul de ajutor din anul 2011. Noi considerăm că trebuie să menținem efortul bugetar pentru uh, a menține uh, uh, procesul de pace din Orientul Mijlociu pentru a-i ajuta pe refugiații palestinieni. Și vedem că avem nevoie măcar de 300 de milioane de euro pe an și suma reală acordată fiecare an a fost de 350 de milioane de euro. Comisia de dezvoltare a votat o mărire de până la 350 de milioane de euro. Și noi sprijinim acele amendamente care cer o mărire a fondurilor alocate Palestinei. Există patru amendamente în acest sens. Apoi mai, um, a mai fost depus un amendament transversal semnat de um, mai multe grupuri politice în ce privește uh, divizarea în două linii bugetare a sprijinului acordat în regiune. Pe de o parte ajutor pentru autoritatea palestiniană și pe de altă parte ajutor pentru refugiații palestinieni. Și am încercat să verificăm dacă era util să avem două linii bugetare separate și se pare că nu. Relațiile sunt foarte bune între autoritățile uh, uh, palestiniene, Uniunea Europeană și Organizația Refugiaților Palestinieni. Deci nu cred că este uh, util să facem această uh, împărțire în două linii bugetare separate. În trecut a existat deja această divizare și apoi, din motive de uh, eficiență, s-a hotărât uh, comaltarea lor într-una singură. În plus, deși anumite amendamente cer uh, divizarea în două linii bugetare separate, sunt de acord și cu o reducere de 200 de milioane de euro, așa cum doreau Comisia și Consiliul. Deci uh, nu sunt de acord. De mai multe ori am spus că nu sunt fonduri necesare pe măsura cerințelor din uh, uh regiune. Deci, cum spuneam, Deși acest amendament este unul transversal, sunt împotriva lui. Dacă pe viitor vrem neapărat să avem două linii bugetare separate, atunci va trebui să existe mai multe negocieri, mai multe consultări cu toți actorii implicați și inclusiv cu reprezentanții Organizației Refugiaților Palestinieni de la uh, Bruxelles. Oricum ar fi, trebuie să finanțăm cât mai bine cu putință aceste Uh, proiecte. Iată cum va arăta lista de vot, dar aș vrea să mai fac un comentariu de natură politică. În ce privește Palestina, eu îmi doream să emit orice fel de uh, uh, fonduri în rezervă. Noi trebuie să ne aducem contribuția la procesul de uh, uh pace în regiune și la uh, ajutorarea refugiaților. Trebuie să facem mai mult decât a acorda un ajutor pentru a le permite locuitorilor din regiune să supraviețuiască. Dar îmi dau seama că nu putem să facem acest lucru prin intermediul bugetului european, dar poate că pe viitor am putea să găsim o formulă mai creativă, astfel încât să nu ne limităm la finanțarea, cum spuneam, uh, unui uh, nivel de trai care nu e decât de supraviețuire. Apoi, la linia bugetară EC+, există două amendamente din partea domnului Salafranca și din partea mea. Iar în ce privește cooperarea cu America Latină, și aici aș, ar trebui să dau o explicație mai detaliată. La această linie uh, bugetară s-au operat două reduceri, mai întâi minus 25 de milioane de euro față de anul 2011 și pe de altă parte, în bugetul pe 2011 s-au reafectat 26 de milioane de euro din fondurile acestea. Și atunci, aș vrea ca uh, domnul Brock să vorbească mai încet, dacă se poate. Deci, cum spuneau, au fost reafectați 26 de milioane de euro, care de fapt erau afectați aceste linii bugetare. Și până la urmă, nu am putut să folosim acești bani pentru America Latină cum spuneam, banii au fost reafectați pentru țările din uh, uh sudul Mediteranei. Deci, cei 370 de milioane de euro care au fost adoptați în exercițiul bugetar pe anul 2011 au fost adoptați tocmai pentru că noi și Comisia am considerat că uh, era nevoie de această sumă pentru a face față nevoilor din America Latină, dar această sumă a fost redusă la 352 de milioane la sfârșitul exercițiului bugetar, în urma unui buget uh, rectificativ. Și nu există nicio dovadă potrivit căreia cerințele uh, transmise de către autoritățile implicate s-ar fi uh, modificat. Deci realitatea pe teren nu s-a schimbat, dar s-au schimbat uh, intențiile noastre. Da, suntem de acord cu austeritatea bugetară, dar trebuie să ținem cont și de priorități. Deci noi în lista de vot cerem să se uh, revină la bugetul pe anul 2011, deci revenim la suma inițială, 352 uh, de milioane plus 26 de uh, milioane. Deci cerem ca aceste 26 de milioane de uh, euro să fie reintegrate în această linie bugetară. Poate să pară uh, ciudat, dar eu sunt din Spania și îmi place să apăr America Latină. Trebuie să fim flexibili pentru că numai astfel bugetul nostru va fi unul mai uh, incisiv, dar flexibilitatea nu trebuie să fie una aleatorie, trebuie să ținem cont de faptul că uneori avem linii bugetare pentru anumite regiuni care nu acoperă necesitățile. Știu că, uh, de exemplu, în relațiile cu Venezuela nu se întrunesc condițiile pentru buna folosire a fondurilor, dar dacă fondurile nu pot să fie cheltuite în uh, uh, Venezuela, asta nu înseamnă că ele trebuie neapărat trimise în altă parte a lumii. Există alte necesități în America Latină. Dacă vreți neapărat să reafectați anumiți bani, păi atunci mai bine reafectați tot pentru America Latină. <clears throat> Dacă <clears throat> din uh, anumite motive nu există capacități de absorpție a fondurilor în Venezuela sau în oricare altă țară, sunt convinsă că putem să folosim acest bani pentru alte situații, pentru alte investiții. Și sub controlul nostru, atunci va trebui să, ne, uh, să se verifice dacă acești bani pot eventual până la urmă să fie trimiți într-o altă regiune a lumii. Oricum, structura bugetului trebuie să fie discutată în profunzime cu, toate, uh, uh, cu toți actorii implicați. Da, insist, nu apăr numai America Latină, ci apăr un principiu. Potrivit opticii Comisiei Europene, cei 750 de milioane de euro care ar fi necesari pentru a finanța nevoile din uh, Mediterana de Sud, vor trebui găsiți undeva. Dar asta nu trebuie să se facă în detrimentul uh, uh, Americii Latine. Trebuie neapărat să respectăm prioritățile pe care ne le-am fixat singuri în această comisie. Și atunci când se dorește realocarea unor fonduri, trebuie să-i se ceară părerea. Termin acum. Deci am prezentat patru acțiuni pregătitoare și proiecte pilot, în urma unui acord între grupurile politice, figurează toate în dosarele dumneavoastră și sper să existe un consens în ce privește amendamentul care stipulează că trebuie să sprijinim noua uh, structură născută în sânul Națiunilor Unite, ONU Femei pentru că ne dorim, nu așa, să promovăm egalitatea de gen. Prin urmare, deci, sprijinim amendamentele doamnei Gomez și a altora în ce privește lupta împotriva uh, uh, uh violenței a, a cărei victime sunt femeile și copiii. Vreau să mulțumesc asistenților mei și reprezentanților Comisiei Executive cu care am fost în contact pentru a redacta acest proiect de aviz. Bineînțeles că mulțumesc și raportorilor din umbră și tuturor colegilor care m-au ajutat. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, spune doamna președinte, pentru această prezentare deosebit de detaliată. Acum dau cuvântul raportorilor fictivi și mai întâi domnul Salafranca de la PP. Eh, mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și uh, raportoarei pentru munca sa. Cred că a lucrat foarte bine și foarte detaliat și a prezentat foarte bine provocările cu care ne confruntăm în ceea ce privește bugetul 2012 și din perspectiva Comisiei pentru Bugete. Noi salutăm tonul acestui raport și faptul că Raportoarea a subliniat care sunt mijloacele necesare pentru politica de vecinătate în Est și faptul că acestea trebuie prevăzute. De asemenea, suntem de acord cu mijloacele prevăzute pentru autoritatea palestiniană și cu mijloacele pentru uh, instrumentul de aderare. Suntem, deci, cu, de acord cu toate aceste mijloace și instrumente și nu suntem împotriva mijloacelor pentru uh, tot ce are legătură cu transmisiile. Însă doresc să subliniez că și anul trecut am fost raportor în comisie și am solicitat o sporire a fondurilor pe lângă ceea ce propuseze comisia. Iar uh, noi trebuie să avem uh, mare grijă care sunt prioritățile pe care le stabilim pentru misiunile de observare a alegerilor. Anul trecut au existat niște experiențe negative. Am avut posibilitatea să discut cu acest lucru cu doamna Ashton. Este important ca atunci când Comisia și Parlamentul uh, stabilesc prioritățile să se țină cont de aceste misiuni de observare a alegerilor. Doresc de asemenea să abordez ceea ce se spune referitor la misiunile din uh, zona arabă. S-a discutat și despre o misiune în Iran în baza rezoluției care a fost adoptată de curând de către Parlament. Am oarecare dubii și în uh, cadrul grupului uh, parlamentar pe care îl reprezint um, există oarecare îndoiel, este vorba despre o misiune la Teheran. Cred că această primăvară arabă ar trebui să ne facă să fim mai precauți. Nu vreau să spun că sunt împotriva unor misiuni în această zonă, dar formularea ar trebui să fie oarecum mai precaută. În, sens, în acest sens ar trebui să facem trimitere la rezoluția Parlamentului European care a fost deja adoptată înainte să solicităm un asemenea birou. Însă, în circunstanțele actuale, nu mi se pare un semnal bun. Mai doresc să adaug că grupul nostru parlamentar este pentru amendamentele înaintate de domnul Gualtieri în ceea ce privește SAE și În ceea ce privește votul din această după-amiază, um, sunt anumite aspecte care nu au fost uh, discutate în prealabil. Probabil că ne-a lipsit timpul, însă poate că ar trebui să o facem. În orice caz, votul reprezintă o ocazie bună de a ține cont de toate aspectele importante și cred că evoluțiile care au existat în Libia și în lumina acestor evoluții ar fi cu siguranță bine ca atunci când uh, vorbim despre procedura bugetară să ne acordăm suficient timp astfel încât toate grijile noastre să fie luate în considerare și astfel încât să putem uh, monitoriza uh, tranziția din lumea arabă. Și noi suntem în favoarea plăților pe care le-a propus grupul parlamentar liberal în contextul cooperării și cred că proiectul raportoarei este mulțumitor per total. Observăm o reacție pozitivă la grijile și dorințele pe care le-a transmis grupul meu parlamentar. Mulțumesc pentru că ne-ați răspuns. Cred că doamna Muniz cu siguranță va dori să reacționeze și să răspundă per total la întrebările și comentariile dumneavoastră, însă pot să anticipez un lucru și anume în ceea ce privește amendamentele. Nu a existat suficient timp, într-adevăr, cazul de timp a fost puțin mai scurt. Ce sunt? Din partea ALDE, doamna Iatemachi. Bună ziua, îmi pare bine să vă revăd pe toți. Sper că toată lumea s-a bucurat de o vacanță de vară uh, bună și că toată lumea dorește să reia lucrul. Cu toții uh, arătăm puțin altfel, nu mai suntem atât de stresați ca la sfârșitul lunii iulie. Aș dori să mulțumesc uh, raportoarei Muniz pentru munca sa foarte bună și Grupul meu este bucuros să sprijine o parte din amendamentele sale. Aș dori să menționez câteva dintre ele. În ceea ce privește numeroasele amendamente privind Palestina, sper că putem să ajungem la un compromis care să țină cont de nevoia de finanțare suficientă și apoi, în ceea ce privește amendamentele care vizează formarea unei delegații europene în Iran. Sunt de acord cu domnul Salafranca și vreau să subliniez că grupul nostru nu are nimic împotriva ideii în sine, dar nu sunt convinsă că procedura bugetară este calea corectă de a continua, mai ales într-o țară precum Iranul. Formarea unei delegații pentru Iran este o chestiune care vizează o examinare politică riguroasă și este important ca <laughs> cineva din partea SAE uh, să fie alături de noi și să ne asculte doleanțele. Într-o perioadă de austeritate bugetară și de criză economică, sarcina Parlamentului este în aceeași măsură ca și a Consiliului să sublinieze că bugetul Uniunii Europene poate să fie sporit numai în mod moderat și, în particular, aș dori să vă atrag atenția asupra anumitor linii bugetare care se referă la sprijinul la candidații și potențialele țări candidate pentru aderare, iar numerele pe care, cifrele pe care le-am uh, auzit se bazează pe o finanțare multianuală, pe cadrul finanțării multianuale, și pe, dar dacă capacitatea de absorție a statelor membre nu este în creștere și nu crește în aceeași măsură cu finanțarea europeană, atunci cred că trebuie să regândim în mod serios aceste angajamente și întregul proces. Angajamentele trebuie să fie îndeplinite, însă angajamentele pot să se bazeze numai pe nevoile autentice. Asta am dorit să spun și mulțumesc încă o dată pentru cooperarea foarte bună. Mulțumim, doamna Iatemachi. Acum dau cuvântul domnului Arlachi. Mulțumesc. While, uh, I thank, uh, our colleague Muniz for... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc domnului Muniz pentru activitatea sa pe marginea acestui raport de proiect, proiect de raport și doresc să subliniez câteva aspecte unul dintre ele se referă la finanțarea pentru autoritatea palestiniană, finanțarea pe care o sprijin uh, întru totul. Sprijin uh, actualele prevederi bugetare pentru că trebuie să arătăm solidaritate tuturor intervențiilor uh, europene în această regiune. Și de asemenea, trebuie ca aceste fonduri să fie disponibile întru totul. Deci subliniez foarte mult nevoia aceasta, pentru că până la urmă este vorba despre credibilitatea noastră care este în joc în această regiune. Și este vorba despre niște lucruri cât se poate de concrete. Același lucru este valabil uh, și pentru Afganistan. Am înaintat un amendament cu 27 de semnături strânse din partea mai multor grupuri parlamentare, pentru că mulți colegi mi-au spus să prezint un follow-up al raportului uh, referitor la Afganistan. Este nevoie de o nouă strategie în Afganistan. Am lucrat un an de zile pentru a prezenta un mod alternativ de a proceda în această țară. Deci, credibilitatea acțiunilor Parlamentului este pusă aici în joc. Dacă susținem cu bani ceea ce spunem, este un lucru bun. Ar fi foarte straniu ca într-un raport care reprezintă o prioritate mare a Uniunii Europene să nu avem uh, un buget corespunzător al Uniunii Europene prevăzut. De aceea, repet, este absolut necesar să, a, să susținem acest amendament, să îl aprobăm, pentru că 50 de milioane de euro nu reprezintă așa o sumă mare în comparație cu impactul pe care l-ar avea aceste cifre, această sumă asupra procesului general de pace și reconstrucție în Afganistan. Așadar, îi rog pe colegi să susțină în mod concret acest punct și cred că bugetul Uniunii Europene are suficient spațiu pentru această mică modificare. Bugetul nu este un instrument perfect. Există multe absurdități incluse în acesta. Dăm în continuare bani către țări bogate sau alocăm bani pentru activități nenecesare. De aceea cred că ar trebui să facem un efort de raționalizare a bugetului și să-l concentrăm pe acesta asupra priorităților precum Afganistanul și Palestina. Acest lucru este absolut necesar. În aceeași măsură, credibilitatea poate să fie măsurată pe această cale. Vă mulțumesc! Merci, euh, monsieur Arlaki. Je vais donner la parole maintenant. Mulțumesc. Acum îi dau cuvântul doamnei Gomes dar îi rog pe colegii mei să fie mai succinți, pentru că riscăm să fim în criză de timp. Doamna Gomes. Vă mulțumesc, doamna președinte. Vreau să-i mulțumesc doamnei raportor pentru efortul susținut excelent pe care l-a depus. Vreau să i mulțumesc pentru prezentarea deosebit de detaliată pe care ne-a făcut-o. Vreau să-i mulțumesc raportoarei de asemenea pentru faptul că a inclus în raportul final o serie de sugestii făcute de mine, precum susținerea organismelor ONU care se ocupă de combaterea violenței împotriva femeilor și copiilor. Sunt de acord cu ceea ce a spus uh, domnia sa cu privire la abordarea referitoare la Palestina și la Iran, de asemenea. Cred că ideile care au stat la baza acestei propuneri legate de crearea unei delegații în Iran sau Aiura uh, sunt extrabugetare. Deci nu are niciun sens ca aceste idei să fie incluse în, uh, în buget. Cu toate acestea, dacă e să menționăm aceste, să ținem cont de aceste fonduri în proiectul nostru final de buget, atunci cu siguranță am putea să uh, uh ușurăm mult viața doamnei Ashton. În ceea ce privește punctul 6 al raportului, da, e nevoie de coerență uh, la, în politici în ceea ce privește dezvoltarea. Aici avem în continuare mari probleme. Etiopia primește multe ajutoare din partea Uniunii Europene. Am organizat o audiere cu, uh, pe această temă. Uh, Împreună cu Comisia pentru Dezvoltare am citat o serie de studii cu privire la drepturile omului în Etiopia, Etiopia care ne-au arătat clar faptul că fondurile UE au fost deviate de la scopurile lor inițiale și au fost folosite pentru reprimarea activităților politice ale populației din Etiopia. Deci vedem uh, modul în care s-au folosit aceste fonduri europene. Și mai există și un uh, documentar BBC pe această temă, a fost uh, uh, transmis în luna august, dar vă trimit un link pentru a-l privi un, este un documentar foarte important care ne arată modul în care sunt tratate drepturile omului în Etiopia. Nu putem să ignorăm toate informațiile pe care le-am primit. Uh, Etiopia este un mare primitor de fonduri din partea Uniunii Europene și am observat că Etiopia nu a fost capabilă să folosească fondurile europene în uh, scopurile pentru care acestea au fost uh, destinate. Deci nu mai putem să ținem ochii închiși și lucrul acesta trebuie să se reflecte în buget. Mulțumesc, acum are cuvântul domnul Weigel. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur că majoritatea colegilor sunt de acord cu amendamentul care vizează uh, oferirea de ajutor în continuare pentru autoritățile palestiniene. E important ca nivelul fondurilor alocate acestei zone a lumii să rămână cel puțin la același nivel din anul 2011. Nu are niciun sens să îi punem în pericol pe palestinienii din Gaza. Cu atât mai mult cu cât uh, în ultimii ani, uh, fondurile ca, uh, alocate nu au putut fi într-adevăr fructificate din cauza blocadei existente în zonă. Asta în primul rând. În al doilea rând, vreau să îmi exprim acordul cu privire la dedicarea a 50 de milioane de euro creierii un program de eliminare a cultivării macului în Afganistan. E foarte important să avem o atitudine optimistă, cu atât mai mult cu cât uh, în momentul de față situația din Afganistan uh, evoluează. Bine, avem evoluțiile de natură uh, militară în <laughs> momentul de față, însă cu atât mai mult trebuie să oferim sprijin, sprijinul necesar unui program civil, care ar putea, într-adevăr, să direcționeze evoluția statului într-o direcție potrivită. Aceasta era, acesta era obiectivul nostru uh, în cadrul raportului cu privire la noua politică UE uh, pentru Afganistan, un raport care s-a bucurat de sprijinul Parlamentului European. Mulțumim. Urmează domnul Van Orden. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Pe scurt, Uh, dați-mi voie să fac un comentariu de natură generală. Bine, e ușor să cheltuim bani pentru o serie de proiecte pe care vrem să le susținem. Însă nu trebuie să uităm că trecem printr-o criză economică în întreaga Europa. Uh, avem uh, programe de austeritate în majoritatea statelor membre și tocmai de aceea cred că în momentul de față ar trebui mai degrabă să economisim uh, banii europeni și nu să încercăm a-i cheltui sau uh, să încercăm a crește cheltuielile. Um, cred că în momentul de față trebuie să stabilim priorități clare, iar prioritatea clară în momentul de față este uh, Africa de Nord, E clar. Cred că trebuie să economisim, cred că trebuie să reducem creditele, cred că trebuie să stabilim priorități cât se poate de clare. Haideți să lăsăm la o parte ambițiile stupide și uh, ideile de, care visează creșterea fondurilor. În ceea ce privește acum Palestina, Uh, nu trebuie să uităm faptul că tendințele din zona uh, din momentul de față, sunt uh, îngrijorătoare de-a dreptul. Să ne gândim doar la declarația unilaterală a independenței Palestinei care a fost, cu care am fost amenințați de către, autoritatea, de către autoritatea palestiniană. Această declarație ar periclita și mai mult procesul de pace din Orientul apropiat. Uh, cred că această declarație ar trebui să facă obiectul unei negocieri, iar acum Uniunea Europeană nu uh, poate decât să țină cu dinții de toate cele decise în trecut. Urmează domnul Gualtieri. Grație. Vă mulțumesc. Sunt de acord cu ce a spus doamna raportor Muniz și aș vrea foarte rapid să vorbesc despre amendamentele pe care le-am depus eu, mai ales în ce privește Serviciul European de Acțiune Externă. Îmi doream să propun să revenim la uh, cifrele din proiectul preliminar de buget, deoarece reducerile operate de Consiliu de 8,3 milioane uh, nu e de înțeles. Au mai existat și reduceri pentru uh, uh serviciile satelitare. Deci, oricum, erau re- reduceri mult uh, prea uh, uh punctuale și uh, uh, puțin coordonate. Deci, cum spuneam, noi credem că Bugetul pentru Serviciul European de Acțiune Externă trebuie să fie subordonat dialogului cu Parlamentul și nu trebuie să fie date uitării toate proiectele menționate um, anul trecut, precum și gestionarea resurselor umane aferente acestui serviciu. Deci propun să fie puși în rezervă banii care ar corespunde unei creșteri față de uh, suma din proiectul preliminar de buget pe 2012, pentru că ne dorim să primim mai multe precizări din partea Serviciului European de Acțiune Externă, mai ales în ce privește uh, uh personalul care va fi angajat cu titlu permanent sau temporar. Vă mulțumim, domnule Gualtieri. Acum dau cuvântul domnului Eck din partea Comisiei Europene. Euh, Vă mulțumesc, doamnă președintă. Eu doream doar să afirm că Comisia a prezentat un buget echilibrat și vreau să mulțumesc pentru toate acele propuneri care au drept scop să restabilească sumele la nivelul dinainte de reducerile eh, efectuate de către Consiliu. Dar este greu să mai lăsăm bani în rezervă la anumite capitole, pentru că ar fi greu de justificat. Aș mai dori să spun câte ceva despre uh, divizarea celor două linii bugetare pentru Palestina. Noi nu suntem de acord pentru că credem că ar exista probleme la nivelul flexibilității și al uh, execuției bugetare. Este deja destul de dificil să întreprindem acțiuni în Palestina, deci dacă va fi și mai puțin flexibil uh, întregul proces, dacă uh, vom avea niște uh, condiții stabilite în mod artificial și niște sume plafonate în mod artificial, va fi și mai greu de pus în aplicare acest ajutor. Mulțumesc acum domnul Gheran de la Serviciul European de Acțiune Externă. Mulțumesc, doamnă președintă, doamnelor și domnilor deputați. Eu sunt noul director însărcinat cu um, uh, finanțele la Serviciul European de Acțiune Externă și numele serviciului meu Vreau să mulțumesc uh, Comisiei AFET, vreau să-mi exprim recunoștința. În ce privește întrebările legate de bugetul administrativ al uh, SAE, pentru anul 2012 am să aduc precizări, deci încă o dată uh, îmi exprim recunoștința în numele serviciului nostru pentru faptul că ne-ați sprijinit în mod constant mai ales uh, în ce privește crearea acestui nou serviciu. Serviciul European de Acțiune Externă a luat la cunoștință cu mult interes de conținutul raportului și al amendamentelor. Acum vreau să fac câteva remarce de ordin general înainte de a intra în detalii. Mai întâi, acest proiect de buget pentru SEAU pe 2012 este primul proiect de buget pregătit de serviciul nostru de când a fost el creat și am încercat să facem o analiză aprofundată a viitoarelor noastre nevoi. Aș vrea să mai precizez faptul că e vorba despre un buget administrativ Cheltuielile administrative sunt obligatorii și recurente, e vorba despre uh, salarii și așa mai departe. Este un buget în creștere, dar una modestă, de 27 de milioane de euro pentru un buget total de uh, 464 de milioane de euro, dar această mărire este indispensabilă pentru buna funcționare a serviciului și este necesară deoarece anumite sarcini nu fuseseră acoperite inițial și acum ele fac parte din buget. Ultima remarcă de ordin general, așa cum a spus și doamna raportor, reducerile hotărâte de către Consiliu în prima lectură ar pune serviciul nostru într-o situație dificilă în anul 2012, dacă ele nu ar fi corectate, pentru că ne-ar împiedica să ne atingem viteza de croazieră. În ce privește proiectul de aviz al acestei comisii și amendamentele, iată care este poziția serviciului nostru. Noi susținem amendamentul prezentat de domnul Gualtieri astfel încât să se restabilească nivelul bugetului inițial, așa cum a fost el propus de către serviciul nostru, fără niciun fel de fonduri în rezervă, dacă se poate. Se poate. Apoi suntem de acord cu amendamentul prezentat de doamna raportor, domnul Salafranca și alții, care vizează uh, examinarea uh, um, posibilității creării unui institut european pentru menținerea păcii, în ce privește efectivele, avem aici o problemă pentru că, precum alte instituții, noi avem obligații statutare în ce privește promovările și primele. Dacă amendamentul ar fi adoptat, nu am putea să satisfacem aceste obligații și am întâmpina dificultăți majore. În fine, în ce privește amendamentul care dorește deschiderea unei delegații în uh, Emiratele Arabe Unite, este o chestiune politică interesantă. Serviciul European de Acțiune Externă este de acord cu deputații care spun că prezența Uniunii Europene în regiune trebuie să fie consolidată. În ce privește deschiderea unei delegații în Emiratele Arabe Unite, noi credem că e nevoie de o dezbatere mai amplă într-un alt cadru și nu în, uh, în, în uh, timpul discuției bugetare. În ce privește delegația în Iran, așa cum au spus câțiva dintre deputați, este o uh, dezbatere complexă, o asemenea hotărâre nu va putea fi luată decât atunci când condițiile politice uh, vor fi întrunite, ceea ce uh, deocamdată uh, nu este cazul. Aș vrea să vă mai reamintesc faptul că doamna înalt reprezentant dorește să își respecte toate angajamentele pe care și le-a luat în fața Parlamentului European exprimată în timpul discursului ei despre instalarea Serviciului European de Acțiune Externă. Vă mulțumesc pentru atenție, doamna președinte. Vă mulțumesc. Dau cuvântul doamnei Muniz pentru a trage concluziile. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc tuturor celor care au uh, făcut observații și comentarii și pentru sprijinul pentru activitatea noastră. Nu este numai munca mea, ci am avut contribuții din partea tuturor celor care au înaintat amendamente și au participat la discuțiile anterioare. Punctele controversate care au rămas încă deschise îmi cer scuze că trebuie să repet acest lucru pentru domnul Halaki în ceea ce privește Afganistanul. Noi nu vorbim aici despre detalii, despre lucruri mărunte, despre 70 sau 40 de milioane de euro. Și acest lucru nu răspunde niciunui criteriu pe care încercăm să-l aplicăm bugetului. În buget, noi nu putem să facem alocări speciale în cadrul liniilor pentru anumite programe. Deci nu putem să spunem 50 de milioane de euro dedicate pentru ceva. Depinde totul de programele din fiecare țară care sunt stabilite de către noi împreună cu țara respectivă și, în mod special, poate că există anumite îngrijorări politice care au fost exprimate, însă dacă nu avem siguranța și dacă criteriile de siguranță nu sunt uh, îndeplinite, dacă încercăm să insistăm asupra acestei sume, atunci cred că am putea să ajungem la un mesaj dificil care să fie greu de transmis și să nu fie aprobat în Comisia pentru Bugete. Important este uh, conținutul amendamentelor, pentru că um, o parte importantă din fondurile dedicate Afganistanului sunt destinate pentru a se înlocui recoltele de opiu și este important să ținem de comentariile de natură generală. În ceea ce privește Iranul, poate că am putea să ajungem la un compromis. Uh, să menționăm eventual uh, formarea unei delegații pentru Iran, Irak și Yemen și să subliniem în comentariile noastre necesitatea unei delegații în acele țări în concordanță cu rezoluția Parlamentului. Astfel putem să solicităm Comisiei să înceapă activitatea pregătitoare pentru organizarea acestor delegații. Deci să găsim o formulare care să nu menționeze în mod explicit o situație specifică, dar să se referă la ceea ce a aprobat deja Parlamentul în ceea ce privește organizarea de noi delegații. Voi încerca să găsesc o formulare pe care să vă transmit în următoarele ore înainte de vot. bugetul nu este uh, ceva care să conțină inconsistențe. Sigur, s-ar putea, dar este un, politic, un instrument politic foarte important de care beneficiem și cred că trebuie să ne păstrăm consecvența în abordare și o oarecare unitate în ceea ce privește voturile. Majoritatea pare să susțină acest uh, raport și trebuie să ne păstrăm linia politică și să ajungem la un acord cât se poate de larg. Mulțumesc, doamna Muniz. Rapel calendarul. Termenul limită pentru depunerea amendamentelor 7 septembrie la prânz, discuție despre amendamente și vot în comisie pe 12 septembrie. Acum, dragi colegi, vă propun să facem o pauză de câteva minute înainte de a trece la punctul 7 de pe ordinea de zi. Schimbul de opinii cu domnul Sorensen va avea loc cu ușile închise, deci acord celor care trebuie să iasă din sală câteva minute